Acum am uh, reluat uh, uh, sesiunea noastră pe care am întrerupt-o pe 3 mai. Procesul de verbal de pe 3 mai a fost diseminat. Dacă nu sunt observații, atunci considerăm că acest proces verbal